Dragi colegi, dragi colegi, cred că nu suntem încă în formație completă, dar totuși vă propun să începem. Bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Și am să încep cu adoptarea ordinii de zi. Din păcate trebuie să vă anunț că doamna Azulai, directoarea generală a UNESCO, a trebuit să renunțe la întâlnirea noastră de astăzi. Vom încerca însă să recuperăm acest termen cât se poate de curând, ceea ce înseamnă că în această după-amiază vom începe mai devreme schimbul de opinii cu comisia <clears throat> mai devreme. Deci vom începe la ora 3 schimbul de opinii cu comisia în ceea ce privește Europa creativă. Sunteți de acord să adoptăm uh, ordinea de zi astfel modificată? Helga. Înseamnă asta că doamna Hazulei va veni într-un moment uh, cât mai apropiat pe viitor? Președinta, vom încerca uh, tot posibilul am invitat-o din timp, cred că abia ieri ne-a comunicat că nu poate să vină și vom încerca să găsim un, o nouă dată cât se poate de curând. Oricând se pot întâmpla chestiuni de acest gen. Dacă nu mai există alte obiecții la ordinea de zi, atunci o putem considera ca fiind adoptată. Ajungem la punctul 2 al ordinii de zi, adoptarea proceselor verbale din uh, ale ședinței din 19-20 martie, care se află în dosarul dumneavoastră. Există observații la acest proces verbal, văd că nu este cazul. De aceea vă propun, ca de obicei, să considerăm procesul verbal ca fiind adoptat în condițiile în care nu primim obiecții în cursul acestei ședințe. Ajungem acum la comunicările președintelui. Mă bucur să vă pot comunica că avem întăriri. Ana Gorni, un nou consultant pentru grupul socialiștilor și democrațiilor. Bun venit în comisia noastră! Interpretare avem astăzi în următoarele limbi. Franceză, germană, italiană, engleză, elenă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, poloneză, bulgară și română. Vă reamintesc că această întâlnire este transmisă și pe internet, iar deciziile coordonatorilor din 25 aprilie 2018. Aici vă anunț că aceste decizii ale reuniunii din 25 aprilie, care au fost transmise pe 26 aprilie Perry, mei către toți membrii cult uh, vor, sunt considerate ca fiind adoptate pentru că până la termenul Ba, nu se corectează președinte. Până la termenul din 30 de aprilie ne-au fost uh, transmise observații în ceea ce privește o interpelare cu solicitare de răspuns uh, oral din partea PETI, dar vom rediscuta aceste chestiuni în reuniunea noastră a coordonatorilor de astăzi. Deci figurează din nou pe ordinea de zi. Acest lucru însă nu are niciun fel de consecințe asupra deciziilor noastre ca atare. Prin urmare, respectivele decizii ale reuniunii coordonatorilor se consideră ca fiind uh, adoptate. Putem trece astfel direct la vot. Votăm astăzi un proiect de aviz cu privire la situația din Ungaria, în urma rezoluției Parlamentului European din 17 mai 2017. Uh, am fost personal raportoare, au existat 76 de amendamente și am prezentat 10 uh, amendamente de compromis. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru Colaborarea constructivă pe marginea acestui dosar cred eu important și cred că putem trece direct la vot. Uh, mă scuzați, trebuie să-mi uh, scotocesc și eu după cartela mea de vot. Și iată, putem uh, începe atunci. Începem cu compromisul numărul 1. Pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm aici. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 13 voturi pentru, 11 împotrivă. Continuăm cu amendamentul 18 pentru, împotrivă, abține, respins. Dacă doriți, putem verifica. Bun, atunci verificăm amendamentul 18, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 14 voturi împotrivă, 9 pentru. Amendamentul 20 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 4 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 34 pentru, împotrivă, abține, respins. 35 pentru, împotrivă, abține, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm 43, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 vot pentru, 11 împotrivă, 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 și 55 identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 cu amendamentul al 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, vreți să verificăm? Verificăm atunci. 74 cu amendamentul oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 voturi pentru, 11 împotrivă, 75 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 76 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm. Nu a fost suficient de clar. S-a deschis votul la 76. S-a închis votul. Da. A fost strâns votul, dar se respinge cu 13 la 12. Trecem acum la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 13 voturi pentru, 4 împotrivă și 8 abțineri. Se adoptă prin urmare. Vă mulțumesc. Continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea de zi și este analizarea unui proiect de aviz în ceea ce privește stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE. Raportor este colegul nostru Zagorakis. din partea PPE căruia aș dori acum să-i dau cuvântul timp de maxim 5 minute. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόθεση της ανάπτυξης και της συνοχής... Mulțumesc, doamnă președintă. Promovarea dezvoltării regiunilor transfrontaliere din uh, uh Uniunea Europeană este o idee foarte bună și e foarte bine că ne ocupăm și noi de această temă. Regiunile frontaliere reprezintă 40% din teritoriu. Și multe milioane de cetățeni europene. În ciuda acestui uh, fapt, rezultatele economice în aceste zone sunt inferioare celor din alte regiuni. Există diverse obstacole în calea dezvoltării acestor regiuni. este important să ne concentrăm în mod separat pe încurajarea dezvoltării acestor regiuni. Și aici noi trebuie să ne concentrăm pe chestiunile care țin de competențele acestei comisii parlamentare. Doar printr-o veritabilă voință politică putem atinge rezultatele pe care ni le dorim. Cultura și educația sunt elemente esențiale în acest domeniu există anumite programe care pot permite să, încura- să crească încrederea cetățenilor și să stimuleze dezvoltarea regiunilor transfrontaliere. Există mai multe proiecte interregionale care țin de domeniul culturii și iată, deci, că aceste regiuni au voință de a investi în proiecte comune. Noi trebuie să susținem la nivelul bugetului și în următorul CFM aceste proiecte. În același timp, noi trebuie să stimulăm multilingvismul în aceste regiuni. Dacă facem acest lucru, atunci vom putea rezolva destul de multe probleme care apar în cooperarea transfrontalieră. De fapt, statele membre trebuie să ușureze recunoașterea calificărilor de o parte și de alta a granițelor. S-au făcut eforturi în acest sens, dar rămân anumite obstacole. Nu vreau să mă întind cu vorba, deoarece prefer să ascult ce au de spus colegii din celelalte grupuri politice. Sunt deschis la sugestiile dumneavoastră și aștept să văd ce comentarii aveți. Sper că vom putea să cădem de acord pe un text care să se bucure de un consens larg. Eu m-am uh, limitat la chestiuni mai generale, ținând seama de limitările pe care le avem în acest aviz. Mulțumesc. Ja, vielen, vielen herzlichen Mulțumesc foarte mult, domnule Zagorakis. Trecem acum uh, la intervenția raportorilor din umbră și începem cu Marlene Miții. Vă rog, maxim 3 uh, minute. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. În ultimii 10 ani, integrarea europeană a ajutat zonele transfrontaliere să se transforme în zone foarte prospere. Zonele transfrontaliere întotdeauna au avut mai multe provocări specifice decât celelalte regiuni ale Europei. De aceea, cooperarea teritorială între zonele transfrontaliere joacă un rol important în depășirea diverselor obstacole și atenuarea efectelor adverse ale problemelor specifice. E nevoie de soluții inovatoare pentru cercetare, formare, ocuparea forței de muncă și așa mai departe. De exemplu, proiectele transfrontaliere Interreg au reprezentat un mare ajutor pentru aceste regiuni. Programele de cooperare au contribuit la creșterea economiei bazate pe cunoaștere și creșterea accesibilității transfrontaliere. S-a stimulat investit, s-au stimulat investițiile în IMM-uri și s-a încurajat diversificarea economiilor locale. Totuși, în ciuda eliminării diverselor um, piedici, au rămas totuși niște obstacole și acestea sunt în detrimentul circulație ideilor, persoanelor, bunurilor și serviciilor. Dacă înlăturăm și aceste obstacole care au mai rămas, atunci nu vom avea decât de câștigat. În mod clar, politica de coeziune în zonele transfrontaliere ale Uniunii Europene este esențială pentru a crește finanțarea teritorială. Dacă îmbunătățim situația zonelor transfrontaliere, Europa va avea de câștigat. De aceea, eu salut proiectul de aviz al domnului uh, Zagorakis și cred că acest uh, proiect de aviz este un bun punct de pornire pentru discuții. Domnul Zagorakis a pus punctul pe I, acolo unde este vorba de chestiunile principale cu care se confruntă zonele transfrontaliere Sprijin și ideea de a crește sprijinul european în domeniul proiectelor culturale și, de asemenea, pentru formarea multilingvă. Cooperarea între instituțiile de educație și formare este esențială, mai ales în ceea ce privește mobilitatea elevilor, profesorilor și formatorilor. În opinia mea, Cooperarea aceasta trebuie să înceapă cât mai repede, de la o vârstă cât mai fragedă. Trebuie să fie încurajate vizitele transfrontaliere și schimburile mm, între elevi de la cea mai fragedă vârstă, pentru că astfel vom putea declanșa potențialul acestor tineri elevi și vom putea îmbunătăți oportunitățile populațiilor din zone transfrontaliere. Uh, copiii vor putea învăța despre limbile și istoriile vecinilor lor. Și în plus, dacă investim în uh, competențe de antreprenoriat, vom putea scădea divergențele, vom putea scădea șomajul tinerilor și vom putea îmbunătăți coeziunea din acele zone. Deci, fondurile de coeziune sunt esențiale pentru educație și tineret și alte aspecte care țin de competențele noastre de la cult. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Doamna Evans, urmați. Sorry. <laughs> um, can I, I thank the, uh, the... Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de aviz cu privire la importanța proiectelor de educație, cultură și sport în, uh, din perspectiva cooperare transfrontaliere. Eu vin din țara Galilor și acolo am avut experiențe excelente cu, proiect, cu proiectele Interreg, cu Irlanda mai ales. Știm cu toții cât de valoroase sunt. Știm cu toții că ele aduc o veritabilă plus valoare și pot schimba viețile oamenilor. Cred că avizul acesta se ocupă, acoperă adică toate aceste aspecte. Mă bucur că se face trimitere și la uh, barierele lingvistice, la limbile străine, la utilizarea tehnologiilor pentru a depăși aceste bariere. Merită să insistăm pe această temă. Sportul, educația, turismul, toate aceste lucruri sunt importante pentru circumscripțiile noastre. Industriile creative și culturale, în opinia mea și pentru țara Galilor, sunt de o asemenea importanță încât cred că ar trebui să vedem cum putem încuraja și mai mult cooperarea. Trăim în vremuri nesigure și posibilitatea de a menține libertatea de mișcare și de a lucra transfrontalier este esențială pentru industria noastră creative și culturale. De aceea vom analiza punctele acestea, vom vedea cum putem insista și mai mult pe ele. Mulțumesc! Ja, vielen herz- Mulțumesc foarte mult. Domnul Șontis, acum, maxim 3 minute. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ζαγό. Mulțumesc mult. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Zagorakis pentru acest aviz, pentru toată munca sa, deoarece consider că este un um, document foarte bun. Este dificil să uh, bagi tot ce doresc să spui în câteva rândulețe, ținând seama de limitările de dimensiune pentru aviz. Și tema este de mare importanță. Trebuie să recunoaștem un lucru. Am constatat în ultima vreme dezechilibrele, dezechilibre sociale și regionale și acestea au devenit din ce în ce mai mari. Experiența din Grecia ce mi arată? Zonele transfrontaliere sunt foarte afectate de tendințele actuale, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea și coeziunea. În momentul în care vorbim despre zonele transfrontaliere, cum necum, ajungem să privim lucrurile din perspectiva celor patru libertăți, libertatea de mișcare și așa mai departe. Bineînțeles, este și această o perspectivă, dar există și perspectiva de piață. Dar sunt mai multe lucruri care țin de coeziune decât cele patru libertăți ale Uniunii Europene. Comisia noastră cult ar trebui să analizeze chestiunile care țin de educație, cultură și formare, De aceea avem nevoie de voință politică. Divergențele acestea nu vor dispărea de la sine, trebuie să luăm măsuri concrete, trebuie să acordăm atenție prioritară anumitor domenii. Cred că raportorul trebuie să țină seama de aceste lucruri și să se gândească care ar putea fi măsurile practice care să ne ajute să depășim toate obstacolele. Aștept să cooperez foarte bine cu domnul raportor, vom încerca să venim cu câteva amendamente ca să îmbunătățim proiectul de aviz. Și sunt de acord cu domnul Zagorakis că e un aviz foarte bun, dar ca peste tot este loc de mai bine. Mulțumesc foarte mult, doamna Soidrova, maxim două minute. Să domnivam și pan spravodaj velmi dobře popsal význam programu Inter... Mulțumesc. Domnul raportor a evidențiat foarte bine importanța programului Interrex în domeniul culturii. Eu cunosc numeroase proiecte în acest sens. Vin într-o zonă de graniță și cunosc importanța acestor proiecte. Aș dori să subliniez că aceste regiuni se depopulează, în special tinerii părăsesc aceste regiuni, iar programul Interreg poate să uh, îmbunătățească serviciile în cadrul um, serviciilor pentru petrecerea timpului liber, pentru ca oamenii să rămână în aceste zone. Acesta trebuie să fie obiectivul principal, să stopăm depopularea acestor zone și acesta trebuie să fie scopul acestui program. Mulțumesc, doamna Ferhain. Da, în două minute, din câte înțeleg, n-am să insist asupra programului Interreg. Cred că dacă titlul Boost and stimularea creșterii în regiunile transfrontaliere, atunci uh, înseamnă mult mai mult și recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Și eu vin dintr-o regiune de graniță. Și la noi, uh, diploma educatoarei din uh, Belgia nu este recunoscută direct, dar dacă vreau să întăresc o regiune atât în domeniul economic cât și cultural, atunci avem nevoie de mai multă cooperare și recunoaștere și asta depășind uh, sfera programului Interreg. Interreg poate să ajute, dar cred că la toate reglementările pe care le facem trebuie ca în regiunile de graniță să avem mai multă flexibilitate pentru a garanta ceea ce reprezintă de fapt Europa, libertatea de circulație, libertatea de circulație a mărfurilor, a oamenilor și pentru a um, depăși obstacolele cu care ne confruntăm în regiunile de graniță. Uh, nu e așa de ușor să mergi de la o școală la alta în aceste zone și cred că regiunile transfrontaliere trebuie accentuate mai mult în acest raport. Cred că este o bună premiză, dar cred că se pot face anumite completări. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristina Libacca. Bardzo dziękuję. Gratuluję sprawozdawcy ujęcia tematu. Ale zwracam uwagę na ogrom... Mulțumesc foarte mult. Salut și eu uh, poziția raportorului, însă doresc să subliniez și importanța politică a acestor regiuni de graniță, pentru că acestea sunt cartea de vizită a Europei și ele ar trebui ca, din punct de vedere economic, să fie puternice, asta ține cont și de specificul lor. Dar nu există niciun alt nivel de comunicare și înțelegere uh, decât cultura. Aici ar trebui depășite toate obstacolele. Mulțumesc, Silvia Costa. Mulțumesc. Cred că este un punct de plecare excelent pentru o dezbatere importantă și în această comisie pentru cooperarea transfrontalieră, atât în educație și formare, cât și în domeniul culturii. Aș dori să punctez câteva lucruri în ceea ce privește uh, punctele centrale acestui raport. Atunci când vorbim de dificultăți birocratice, trebuie să fim foarte precis. Este o chestiune instituțională care privește diferitele competențe ale organizațiilor din diferite regiuni transfrontaliere. Există regiuni autonome cu o puternică administrație, altele nu. Deci e vorba aici și de o armonizare administrativă între regiunile care colaborează. În al doilea rând, trebuie să depășim acel risc care uneori există pentru ca Interreg să fie doar un fel de uh, instrument de acompaniere fără ca să se desfășoare o cooperare reală. Fiecare își face propriile proiecte. În al treilea rând, cred că trebuie spus că proiectarea și colaborarea trebuie într-adevăr să fie transfrontalieră. La ultimul punct se vorbește de mobilitate în domeniul artistic și cultural. Un fel de mobilitate artistică care să creeze condițiile pentru mai bună colaborare în ceea ce privește cultura, unde multe regiuni au elaborat proiecte culturale în cadrul Interreg, ceea ce este interesant, cum spune raportorul, dar toate în cadrul structurilor uh, patrimoniului uh, propriu și mai puțin în cadrul multilingvismului, artelor figurative, artelor uh, de tip performance. Acest lucru ar însemna o mai bună colaborare de la începutul proiectării și cred de asemenea că e interesant și faptul că pentru perioada de programare următoare să existe o consolidare între fondurile structurale și regionale, astfel încât în acest tip de cooperare transfrontalieră să existe o susținere mai mare pentru proiectele educative și culturale. Deci să anticipăm puțin uh, avizul nostru în ceea ce privește politica regională. Mulțumesc, Julie Ward. Thank you very much. Um, Mulțumesc mult. Este o temă foarte importantă, mai ales uh, datorită situației cu frontiera din Irlanda. Recent am uh, petrecut două zile într-o vizită în Irlanda de Nord. Am uh, vizitat un centru antreprenorial din Nuri, unde s-au întâlnit reprezentanții ai um, sectorului antreprenorial atât din nordul Irlandei cât și din Irlanda propriu-zisă. E vorba de o rețea de sprijin în acest domeniu, cu diverse instrumente, diverse măsuri și 90% din finanțare provenea de la Uniunea Europeană. Doar 5% din finanțare provenea de la guvernul britanic pentru această rețea de sprijin antreprenorial. Deci mulțumesc pentru faptul că ați recunoscut cât de important uh, este contribuția Uniunii Europene pentru consolidarea creșterii și coeziunii din zonele unde au avut loc conflicte în trecut. Oamenii din zona respectivă sunt foarte îngrijorați de provocările pe care le ridică Brexitul. Să vedem cum stau lucrurile din perspectiva educației, culturii și tineretului. Sunt toate teme care mă preocupă foarte mult. Există tineri care merg la școală de o parte a graniței, dar trăiesc de cealaltă parte a graniței. Și exista un program la Radio 4 unde copiii și tinerii plângeau, efectiv plângeau, pentru că nu știau dacă o să mai poată să uh, meargă la școală alături de prietenii lor. Și nu trebuie să uităm că Irlanda de Nord a votat să rămână în Uniunea Europeană și tinerii per total în Regatul Unit au votat să rămână în Uniunea Europeană. Mai este problema și studenților din învățământul superior. La anumite cursuri, oamenii doresc, ă, tinerii doresc să acceseze anumite studii, de exemplu, de o parte sau alta a graniței. Poate vor să meargă din ă, Republica Irlanda în Irlanda de Nord sau viceversa, pentru anumite cursuri. Deci am discutat și cu oamenii de la Queen's University Belfast și vreau să vă împărtășesc raportul vizitei de două zile pe care am făcut-o. Dacă vă sunteți interesați, să mă contactați pentru acest raport. Mulțumesc. Domnul Dramaticakis. De θέλω να Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Nu vreau să repet niște puncte care au fost menționate deja, dar totuși trebuie să repet un lucru. Trebuie să mă refer la criză. Este o problemă în întreaga Europa. Programele transfrontaliere sunt foarte importante pentru Europa pentru că pot atrage atenția pot concentra atenția pe zonele mai neglijate ale Europei. De aceea, eu salut uh, proiectul de aviz al domnului Zagorakis, care este foarte cuprinzător și acordă importanța cuvenită dimensiunii culturale. Este foarte important pentru că există o mare problemă cu migrația în foarte multe țări. cred că ne-ar putea ajuta să depășim anumite probleme din trecut, mm, care au survenit datorită birocrației excesive. Cu avizul domnului Zagorakis, cred că vom putea face un important pas înainte într-un domeniu care dă mari bătăi de cap multor state membre. S-ar putea să ne ajute să înțelegem mai bine cum arată viitorul pentru Europa. Vreau să completez ce spunea Silvia Costa. Uh, din câte știu eu, există în programele Interreg uh, nu se încurajează programe naționale individuale, ci se încurajează proiecte de cooperare și trebuie spus acest lucru. Deja e ancorat acest principiu în programele Interreg. Vreau doar să spun, în programele Interreg această cooperare funcționează de obicei foarte bine dar mijloacele sunt destul de mici și trebuie de aceea să um, încurajăm mai mult uh, direcționarea lor către proiecte de infrastructură care încurajează cultura și educația. Mulțumesc. Puente, certo. Problema e următoarea. Asta spuneam și eu, ar trebui să fie așa. Însă, și în experiența mea la, în administrația regională, am făcut tocmai acest lucru. Există însă situații în care, datorită dificultăților birocratice între administrații, nu există capacitatea nu doar de proiectare, ci de desfășurare împreună acestor proiecte și de aceea se ajunge la desfășurare separată. De aici uh, trebuie făcută o evaluare foarte serioasă a acestor programe pentru ca să fie într-adevăr transfrontaliere așa Uh, pentru că uneori se pun uh, de acord două țări, dar lucrează fiecare pentru sine la el acasă, ceea ce se întâmplă uneori. Ich. Mulțumesc mult. <laughs> Doamna Bild, vă rog. Pardon, j'avais pas levé la main assez haut tout à l'heure. Mulțumesc, n-am ridicat mâna destul de sus data trecută. În primul rând îi mulțumesc domnului raportor pentru munca sa. Eu aș dori să fac trimitere la comunicarea Comisiei înainte să trecem la chestiunile culturale. Și eu provin într una dintre cele mai mari regiuni transfrontaliere din Europa pentru că locuiesc în Loran, unde un lucrător din 10 provine din zone transfrontaliere. Trebuie să subliniem faptul că zonele transfrontaliere sunt uh, confruntate cu dificultăți economice specifice, dar de asemenea există și anumite dezechilibre. De exemplu, salariul lunar brut mediu este de 3709 euro brut pe lună în Luxemburg versus 2567 în Loran. Putem vorbi despre mobilitate și despre parteneriat, despre schimburi în domeniul formării pentru doctoranți, pentru profesori, pentru ucenici, în momentul în care diferențele sunt atât de mari? De mai mult de 20 de ani, proporția muncitorilor frontalieri nu face decât să crească, fără să aibă efecte pozitive asupra economiei. Munca transfrontalieră crește inegalitățile în interiorul unui teritoriu și de multe ori duce la resentimente din partea populației autohtone. Elvețienii, de exemplu, se confruntă cu aceste probleme. Colectivitățile investesc foarte mult în infrastructură. Din acest punct de vedere, colaborarea interregională este lăudabilă, dar punerea în practică este dificilă. De exemplu, în regiunea Grand Est s-a încercat o înțelegere cu Luxemburg pentru a se finanța cu 1,3 miliarde de euro o autostradă care a fost esen, care e necesar pentru a fluidiza traficul din zona respectivă. De 10 ani tot se discută despre această posibilă autostradă cu Luxemburgul și zona din Franța Grandes, dar nu se ajunge niciun fel de acord. Există probleme deoarece atât Luxemburgul cât și Franța doresc ca oamenii care lucrează în zona respectivă să-și plătească impozitele unde trebuie. Și se pare că nu mai am timp la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Ajungem acum la reprezentanții comisiei, dacă doresc să intervină. Vă rog, cât se poate de succint. Thank you, Madam Chair. Uh, yes, a very short... Mulțumesc, doamna președinte. Doar o scurtă intervenție pentru a saluta textul uh, raportorului și sprijinul acestei comisii pentru cultură, pentru comunicare în general. Uh, am luat notă de toate observațiile dumneavoastră și cred că veți constata că noile programe Interreg care demarează în 2021 vor continua să investească în special în multilingvism și activități culturale și că noi în comisie vom insista mult pe aceste lucruri. Acestea fiind spuse, programarea e în mâinile partenerilor transfrontalieri. Noi o să negociem, dar, bineînțeles, uh, hotărârea până la urmă va fi luată de autoritățile implicate. De asemenea, aș vrea să spun, comisia, uh, comunicarea a fost scrisă de către Direcția Generală Regio, care e cea care se ocupă de teritorii, însă, de fapt, uh, se bizuie pe un efort interservicii și DG Cultură s-a ocupat foarte mult, s-a implicat în redactarea textului și lucrăm cu colegii de acolo pentru a vedea cum putem uh, îmbunătăți sprijinul pentru uh, inițiativele educaționale și culturale în zonele de graniță. De exemplu, există o inițiativă privind uh, promovarea și recunoașterea eforturilor de, pentru multilingvism, în special în zonele de frontieră. Uh, în ceea ce privește recunoașterea calificărilor, credem că este un domeniu absolut esențial în care mai este nevoie de foarte multe eforturi. Cred că statele membre au o răspundere foarte mare aici să se asigure că lucrurile pot fi înlesnite, pot fi sistematizate și aș sublinia cooperarea Benelux, care de curând a trecut la Uh, ceva foarte inovator, în sensul că se recunosc uh, competențele și calificările între uh, țările de jos, Belgia și Luxemburg, chiar exante, fără a mai trebui să se parcurgă o procedură de recunoaștere greoaie. Deci, cu plăcere vă comunic bunele practici pe care le-am constatat și pe care și vom continua să promovăm cultura și multilingvismul în regiunile frontaliere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc de asemenea și pentru uh, uh, ideile inovatoare prezentate în comunicare în legătură cu programele Interreg. E clar că și Comisia lucrează foarte bine și la nivel interservicii și o să ne aplicăm și noi cu mare atenție asupra celor propuse și o să avem și un uh, aviz corespunzător. Aici aș încheia dând încă o dată cuvântul uh, raportorului, înainte, nu înainte de a preciza că pe 22 mai la ora 17 este termenul uh, pentru amendamente și votăm pe 19 iunie. Și acum, domnul Zagorakis, încă o dată și vă rog să fiți cât se poate de succint. Mulțumesc, doamna președinte. Nu mai am de adăugat uh, neapărat mare lucru, vreau doar să mulțumesc colegilor pentru observațiile utile și prețioase din timpul discuțiilor și uh, sper să cooperăm și pe mai departe foarte bine pe acest subiect foarte important. Mulțumesc foarte mult și mult succes în continuarea acestor discuții și Ulterior vom reveni la acest subiect. Ajungem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi și aș invita oaspeții noștri, uh, pe cei doi, să vină eventual aici la prezidiu. Mă bucur foarte tare că avem un schimb de opinii în legătură cu situația implementării anului uh, european al uh, patrimoniului cultural. Mă bucur că putem avea această discuție și mai aștept o clipă. Iată, am creat uh, și contextul uh, potrivit, uh, avem un decor potrivit pentru acest schimb de opinii. Suntem aproape la jumătatea perioadei, adică la jumătatea anului european al patrimoniului cultural și de aceea mă bucur că putem ura bun venit reprezentanților comisiei care ne vor spune ce s-a întâmplat în lunile care au trecut și ce mai rămâne pentru restul lui 2018 și de asemenea ce ai programat și pentru după anul acesta. De aceea mulțumesc doamnei Caterin Mania și o salut pentru că este principalul responsabil la Comisia Europeană pentru anul uh, patrimoniului cultural și de asemenea domnului uh, Manie care se ocupă de politica culturală la Comisie. Este director pentru acest domeniu. Avem foarte puțin timp la dispoziție și uh, pentru că vreau să avem timp pentru discuții, v-aș ruga pe amândoi să vă limitați uh, împreună la o prezentare de 15 minute. Hotărâți cum împărțiți între dumneavoastră și vă dau direct cuvântul. Nu știu cine dorește să înceapă. Domnul Manie, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, Aș vrea mai întâi să mulțumesc Parlamentului și Comisiei pentru Cultură pentru invitație și în același timp pentru sprijinul constant de care ne-am bucurat din partea dumneavoastră încă de la începutul acestei aventuri comune. Mă bucur că avem acest prim prilej să vă prezentăm un raport privind felul în care a decurs până acum anul european al patrimoniului. Am revizuit uh, temeiul juridic înainte de a veni aici am constatat că suntem aliniați la obiectivele anului și că mecanismele de guvernanță și finanțare sunt uh, funcționale. Așa cum știți, anul a demarat oficial pe 7 decembrie anul trecut în cadrul Forumului pentru Cultură organizat la Milano, uh, și evenimente de lansare au avut loc în majoritatea statelor membre. Am avut trei reuniuni ale coordonatorilor naționali și ale părților interesate din societatea civilă în 2017 și una în martie anul acesta. Reuniunile următoare vor fi în iunie la Bruxelles și în noiembrie la Leipzig, uh, în cadrul târgului uh, comemorativ. Sper că comisia aceasta a putut verifica buna funcționare și entuziasmul uh, grupurilor de parteneri din cadrul anului european. Campania de comunicare se desfășoară cum s-a prevăzut și există multe campanii naționale, regionale, locale care arată interes pentru acest uh, an și avem și un hashtag Europe for Culture care uh, circulă pe diversele rețele de socializare. Am uh, creat, uh, am susținut, am colaborat la mai multe proiecte în statele membre, mii de proiecte, fie ele europene, fie lansate de coordonatorii naționali. Este vorba de proiecte de cooperare care au fost cumulate într-un apel lansat și finanțat de Europe Creative și lansarea acestor uh, finanțarea acestor proiecte e pe cale să se realizeze. Um, însemnând aproape 7 milioane de euro pe care îi uh, programaserăm. Uh, săptămâna aceasta am aflat că delegația noastră în Mexic a lansat un eveniment care a întrunit, a reunit mai multe sute de participanți. Am avut și un articol în New York Times în legătură cu anul european al patrimoniului și am avut și un eveniment în Cuba. Iată, deci anul european depășește frontierele Uniunii. Vom avea un prim prilej să discutăm la summitul pentru moștenirea culturală de la Berlin în săptămâna cu 17 iunie. Dar principalul meu mesaj este că anul acesta deja prezintă beneficii atât de importante încât e foarte important să îi se dea și o urmare. Riscul foarte mare este ca uh, anul uh, acesta să se limiteze la uh, finalizarea unor proiecte și cu câteva rapoarte. Și de aceea ne-am gândit la un plan de acțiune european pentru patrimoniul cultural în conformitate cu abordarea integrată dezvoltată în ultimii ani de instituția noastră și uh, care stă la baza anului european. Propunem ca toate politicile și acțiunile care la nivel european, național, regional sau local contribuie la conservarea și valorizarea patrimoniului nostru cultural să fie armonizate, să fie um, aliniate. Acest lucru a fost propus de comisarul Navracici în timpul unei conferințe de la Plovdiv uh, pe 27 martie anul acesta și e reluată și noua agenda europeană pentru cultură pe care Comisia o va adopta săptămâna viitoare. Această idee uh, își va găsi în sfârșit punerea în aplicare în propunerile financiare pe care Comisia le pregătește, după cum știți, pentru anii 2021-2027. Sperăm să ne bizuim din nou pe sprijinul Parlamentului European pentru a implementa acest program pe termen mediu și lung, astfel încât investițiile enorme pe care le-am făcut împreună în timpul anului european să uh, aducă toate efectele lor pozitive. Și acum îi dau cuvântul colegei mei, Catrin. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, Michel, uh, bună ziua tuturor. Acum urmează să încerc să aduc câteva imagini și câteva cifre mai concrete ca să ilustrez prezentarea pe care a făcut-o domnul director Manie. Cred că ați primit deja această prezentare PowerPoint pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră și cum nu avem foarte mult timp și pentru că vrem să lăsăm cât mai multe posibilități de discuții, nu voi prezenta toate uh, diapozitivele pentru că oricum le aveți la dispoziție. Aș trece în revistă foarte pe scurt câteva exemple de evenimente care s-au desfășurat în cadrul anului european. Aș vrea să vă dau câteva informații în legătură cu campania de comunicare și, în fine, aș vrea să subliniez că anul european nu înseamnă doar comunicare și evenimente, ci și, bineînțeles, investiții în proiecte concrete și inițiative europene care ne permit să construim în mod durabil dincolo de acest an calendaristic 2018. Mai întâi evenimentele așadar. La nivel european avem cam 100 de evenimente la nivel național știți că avem coordonatori naționali în fiecare țară care sunt foarte activi și până acum avem deja 2300 de evenimente organizate în statele membre care poartă această etichetă anul european, adică proiecte care au implicat un milion de europeni. Am uh, extrapolat aceste cifre pentru întregul an și în ritmul acesta vom avea mai mult de 8.000 de evenimente pentru în toată Europa pentru acest an. Toate acestea se găsesc și pe site-ul nostru de internet. Cum spunea Michel, anul a fost lansat la 7 decembrie la Milano cu domnul Tajani din partea Parlamentului. Uh, au fost și lansări la nivel național într-un număr foarte mare de state membre. Iată aici lista și câteva imagini ilustrative. Iată și imaginea cu lansarea de la 31 ianuarie de la Bruxelles, cu o proiecție impresionantă pe um, clădirea primăriei și cei uh, opt comisari care l-au însoțit pe președintele Juncker uh, la primăria din Bruxelles pentru a marca lansarea acestui eveniment. Acum vreau să vă arăt câteva exemple de evenimente care se desfășoară la Bruxelles. Avem cam o conferință pe lună. Iată afișele pentru ultimele uh, conferințe, dar uh, sunt evenimente uh, pregătite pentru luna iunie foarte importante. Vom avea, de exemplu, un eveniment organizat la Strasbourg de Parlamentul European referitor la tineret. Vom avea un stand pentru anul european și intervenții și, cum știți, e un eveniment foarte vizibil la care participă mii de tineri europeni. Un alt moment foarte important al anului european va fi săptămâna 18-24 iunie la Berlin, unde Europa Noastră, asociație care împreună sau în coordonare cu coordonatorul național din Germania pentru anul european vor organiza o serie foarte interesantă de evenimente. Există în acest moment mai mult de 70 de evenimente uh, care se vor desfășura în această săptămână, um, încadrate de o dezbatere foarte importantă pe 22 iunie în legătură cu viitorul patrimoniului cultural în Europa. Acum, campania de comunicare. Avem un filmuleț în 24 de limbi care ilustrează acest an european și sper că vom avea posibilitatea și timpul să vă, vi-l arătăm. Uh, un site de internet, de asemenea, în toate limbile oficiale ale Uniunii, un buletin lunar uh, care are deja 7000 de abonați, sper că sunteți printre ei, de asemenea comunicăm activ prin uh, uh, rețelele de socializare, iată și hashtag-ul care a fost stabilit pentru anul european avem și o broșură în 24 de limbi. Am adus și aici câteva exemplare și cred că ați primit-o în trei limbi. Ea există în toate 24 de limbi și ne vom asigura că va fi disponibilă și în Parlamentul European. Avem o campanie activă și pe rețelele de socializare, dar nu citesc toate aceste inițiative. Uh, și ritmul uh, de pe aceste rețele de socializare face, impune ca în fiecare lună să facem ceva ca să păstrăm uh, atenția, să captăm în continuare atenția, mai ales a tinerilor care au nevoie de schimbări tot timpul și de idei noi într-un ritm foarte accelerat. Michel v-a vorbit despre sponsorizarea proiectelor și evenimentelor uh, în Europa și în țările membre. La nivel european am acordat această etichetă an european uh, mai mult de 310 evenimente și inițiative. Deci aceasta era de fapt cifra din aprilie și care sigur a crescut între timp. Apoi uh, la nivel de țări am acordat sprijinul nostru și am consponsorizat 2700 de inițiative și conferințe. Aici vreau să vă arăt doar câteva imagini uh, cu ce înseamnă consponsorizare. Iată aeroportul din Fiumicino. Uh, coordonatorul nostru din Italia a făcut un poster uh, minunat care arată rezultatele investițiilor din fonduri europene. Iată un alt exemplu aici, o carte de colorat făcut de Europeana, care e partener al, al anului european și care de asemenea are logo-ul nostru. Deci, două exemple. Acum, uh, în puținul timp care îmi rămâne, voi vorbi despre proiectele și inițiativele europene pe care le finanțăm. Cum vă spuneam, la începutul acestei prezentări, uh, de fapt, aici, prin aceste acțiuni, uh, constituim un, o moștenire acestui an european care să dăinuie în viitor. Uh, știți că avem un buget pentru finanțarea unor proiecte în cadrul uh, Europei Creative 5 milioane de euro care au fost dedicați acestui logo specific, special în cadrul Europei Creative. Condițiile erau specifice. Să participe trei țări în proiecte de maxim 200.000 de euro. Am primit 68 de proiecte eligibile, au fost mai multe, dar unele nu erau eligibile, deci după examinare au rămas 68 care reprezentau 308 uh, de organizații din Europa și am ales 29. Din păcate, încă nu pot să vă prezint aceste proiecte pentru că cei care le-au inițiat tocmai au fost informați și urmează încă câteva etape procedurale înainte de a comunica public uh, despre aceste proiecte. Dar vom face acest lucru pe 25 mai. Apoi se vor semna acordurile de finanțare cu aceste, acest inițiatori de proiecte și una dintre condițiile pentru finanțare e ca acțiunea să înceapă între ianuarie și septembrie anul acesta, pentru că, bineînțeles, trebuie ca proiectele să poată um, să se desfășoare măcar în parte în timpul anului uh, patrimoniului european. Și ajung acum la cele 10 inițiative europene care constituie cu adevărat coloana vertebrală a investițiilor noastre în anul uh, european. Aceste 10 inițiative se organizează în patru grupuri care țin de angajament, durabilitate, protecție și inovare. Fiecare dintre aceste inițiative cuprinde mai multe acțiuni și fiecare dintre ele corespunde unor obiective stabilite pentru anul european în cadrul deciziei adoptate de Parlament și de statele membre din motive de timp nu pot să vă prezint fiecare dintre aceste inițiative. Eu aș fi încântată să o fac dacă la un moment dat vi se pare necesar, dar vreau doar să dau câteva exemple de acțiuni concrete realizate în cadrul acestor inițiative. De exemplu, pentru inițiativa 1, care corespunde obiectivului european de a implica cât mai mulți europeni în acțiuni vizând patrimoniul, inclusiv a persoanelor cu handicap cu DG Amploa, uh, ocuparea forței de muncă, am stabilit un uh, premiu pentru persoanele care au activități deosebite pentru accesibilizarea patrimoniului uh, și acesta va fi decernat anul acesta la Bruxelles, în decembrie. De asemenea, pentru tineri avem mai multe acțiuni îndreptate către școli și una dintre ele își propune să aibă drept temă patrimoniul cultural pentru toate schimburile și uh, înfrățirile între școli. E vorba de faimosul uh, sistem de e-twinning din Erasmus Plus și pregătim și un manual privind patrimoniul pentru școlile care ar trebui să fie pentru școli care ar trebui să fie gata în curând. Acum foarte pe scurt, fiindcă nu am uh, mult timp, trec repede înainte și ajung la ultimele două slide-uri, diapozitive, pentru a vă reaminti că deja propunem să se uh, creeze moștenirea acestui an, noua agenda culturală a Uniunii Europene, care va fi adoptată pe 22 mai. Și, de asemenea, mai sunt două date importante pentru întâlnirile pe care le vom avea cu coordonatorii naționali pentru anul european și societatea civilă, operatorii culturali și uh, din patrimoniul cultural care ne însoțesc uh, în implementarea acestui an. A cincea reuniune va fi uh, la Bruxelles la începutul lui iunie și ultima dată Leipzig la începutul lui noiembrie cu, odată cu târgul Denkmal care se referă la patrimoniul cultural și uh, Bineînțeles, Parlamentul European va fi acolo în calitate de observator la toate aceste evenimente și ne bucurăm să urăm bun venit uh, membrilor Parlamentului European care vor veni la aceste reuniuni. Iată. Uh, îmi pare rău că n-am putut să vă prezint mai multe detalii, uh, dar cu plăcere revin dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru lucrurile destul de impresionante pe care ne le-ați uh, expus. Aici aș dori să vă reamintesc și eu de conferința la nivel înalt pe care o organizăm aici în Parlamentul uh, European. Asta și la dorința președintelui Tajani și anume pe data de 26 iunie. Vă rog să vă notați uh, această dată în calendarele dumneavoastră. Trecem acum la runda de discuții și v-aș propune să procedăm uh, ca de obicei în procedura în care s-a consacrat deja la noi, în sistem ping-pong, deci scurtă întrebare, scurt răspuns din partea comisiei și începem cu Silvia Costa și încearcă să te limitezi la două minute. Da, mulțumesc, foarte pe scurt. În primul rând aș dori să Um, mulțumesc, domnule Manie, dar nu numai dumneavoastră, întregului personal care s-a implicat foarte mult în organizarea acestui an și uh, am vrut de asemenea ca Parlamentul să fie foarte prezent în aceste evenimente. Mă bucur, fără a face vreo evaluare aici, pentru că vor exista și alte ocazii. Aș vrea să mă refer la guvernanța care s-a creat. Sper că în planul de acțiune care va urma și care va fi o moștenire importantă a acestui an, să existe și un spațiu pentru menținerea acestei guvernanțe la diferite uh, niveluri, pentru că sunt trei direcții generale implicate și de aceea întrebarea mea, în această agendă s-a acordat atenție acestei colaborări și în al doilea rând în ceea ce privește raporturile cu alte direcții generale, atunci când se elaborează programele multianuale. Vă întreb dacă reușiți să îmbinați aici și celelalte programe pe perioada 2021-2007 și dacă și uh, pe partea de coeziune se merge spre susținerea patrimoniului cultural, pentru că altfel am văzut că în Europa creativă doar 16% au mers spre Europa creativă, restul au mers pentru spre patrimoniu cultural, restul doar pe activități. Digi Horizon și Digi Cult au organizat împreună o conferință în acest sens și vreau să știu dacă și pe fonduri structurale există un dialog uh, pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să răspundă? Domnule Manie. Dans la logic de ping-pong. Mulțumesc. În ceea ce privește guvernanța, noi dorim să o păstrăm după 2008, până do- și după 2018, pentru că funcționează foarte bine. În ceea ce privește politica de coeziune, noi dorim să continuăm să lucrăm cu cele, ceilalți parteneri din comisie într-o manieră constructivă și eficientă, așa cum am făcut-o încă de la începutul acestui an. Uh, European al Patrimoniului Cultural. Dorim să continuăm să comunicăm foarte bine cu colegii noștri de la DG Regio ca să menținem un nivel foarte înalt de activitate în domeniul patrimoniului. Știți că în 2014, în perioada 2014-2020, avem 6 miliarde de euro de, dedicate patrimoniului prin fonduri structurale și noi sperăm să putem crește această alocare în, următoare, în următorul CFM. Mulțumesc foarte mult, doamnă Diaconu. Eh, <clears throat> Eh, vreau să, să vă explic, nu, nu e nimic de spus, de fapt. Nu am nimic de spus. E o stare, o bucurie. Când a început acest eh, proiect, nu aveam senzația, cum să vă spun, unei participări din partea celorlalte instituții atât de ample, atât de puternice, atât de prezente. Pentru că, de, de regulă, cultura nu este pe primul loc, din păcate, asta e situația, dar acum certific lucrul ăsta. Sunt foarte convins Uh, reacția Comisiei și mai ales a noilor noștri prieteni, Michel, etc., toți, uh, este fenomenală și sunt foarte mulțumit, foarte mândru și mai ales că am insistat în timpul negocierilor uh, ca Parlamentul să rămână partener, să rămână observator, să fie prezent pe tot parcursul derulării. Mi se pare extrem de important acest lucru. Și invit, pentru că ăsta este termenul consacrat, invit pe ceilalți colegi din Comisie pe cât posibil să participe la toate aceste acțiuni benefice și pentru care sunt foarte, foarte mulțumit. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Iată o laudă și nu o întrebare. Nu știu dacă vreți să reacționați, vă rog. Oui, merci beaucoup, Mulțumesc foarte mult, domnule Diaconu. Sprijinul dumneavoastră este esențial pentru ca acest proiect să decurgă așa cum trebuie și cu atât de mult succes am, ne-am bizuit foarte mult nu doar pe Parlamentul European, ci și pe alte instituții. Putem fi mândri de această cooperare foarte bună, pentru că, iată, la comisie am reușit să cooperăm între diversele DG-uri, cum a spus doamna Costă, dar și cu celelalte instituții europene. Comitetul Regiunilor, de exemplu, a făcut un plan de acțiune pentru anul european al patrimoniului cultural, a organizat diverse conferințe și, și Comitetul Economic și Social s-a hotărât să-și dedice toate activitățile publice, toate uh, conferințele, toate întâlnirile cu tinerii acestui proiect din, în decursul acestui an. Deci, iată o cooperare extrem de activă, extrem de bună. Întotdeauna este loc de mai bine, dar cred că deja ne descurcăm destul de bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Helga Trüppel. Mulțumesc! După ce am avut ocazia să conduc uh, întâlnirea de la Hamburg pentru deschiderea anului patrimoniului cultural european, uh, mi-aș fi dorit ca Parlamentul să fie mai vizibil. Mă întreb dacă Știți că uneori în statele membre se prezintă doar în nivelul național și cineva de la comisie, dar noi ca Parlament uh, nu figurăm pe nicăieri, dar fără noi acest uh, program nu ar fi existat. Eu cred că trebuie clarificat uh, ca la aceste evenimente să fie reprezentant și Parlamentul, pentru că altfel nu suntem vizibili și nu sunt dispusă să accept acest lucru pe viitor. Și a doua întrebare s-a făcut sau se planifică legarea acestui an de uh, viitoarele capitale culturale europene, pentru că pentru a fi un proiect durabil ar trebui să existe aceste legături. Este prevăzut acest lucru? Se discută așa ceva? Mulțumesc pentru a completa ceea ce spunea Helga la început. La început uh, ne-a fost greu să convingem uh, <clears throat> liderii Comisiei că anul patrimoniului cultural european ar fi uh, o idee bună, pentru că acolo se concentrau pe creștere și ocupare și erau alte priorități. De aceea, într-adevăr, Parlamentul European a tot insistat și de aceea ne bucurăm să vedem că responsabilii din partea Comisiei la nivel de lucru s-au implicat atât de mult și încearcă să coordoneze activitățile din uh, statele membre. Cine dorește dintre dumneavoastră să răspundă? Domnul Manie? Uh, Efectivement, la... Da. Se poate discuta despre vizibilitatea Parlamentului European. În ceea ce ne privește, noi suntem în fața unei vizibilități maxime a tuturor instituțiilor care participă la acest proiect. Cu cât vor fi mai vizibile instituțiile, cu atât anul acesta va putea să se desfășoare mai aproape de cetățeni. Și după cum spunea și Caterin, noi am recunoscut care, ce rol crucial a jucat Parlamentul încă de la începutul acestei peripeții. Deci este ceva foarte important Bineînțeles, lucrurile nu stau absolut perfect. Este regretabil dacă vizibilitatea nu este așa cum trebuie. Noi avem mâinile legate când vine vorba de a interveni pe lângă guvernele naționale. În ceea ce privește inițiativele care țin de capitala culturală europeană, experiența din anul acesta încă nu ne permite să evaluăm așa cum trebuie care este rolul jucat de patrimoniu în cele două capitale de anul acesta. Însă, dacă ne gândim la ce s-ar putea întâmpla pe viitor, ei bine, capitalele europene ale culturii ar trebui să joace un rol în uh, domeniul patrimoniului. Poate că am putea asocia mai clar partea creativă din programul capitalelor cu partea care ține de patrimoniu. Deja ne gândim la aceste posibilități. Mulțumesc, doamnă Trupel. Aș dori să propun două acțiuni concrete care spus la dumneavoastră în ceea ce privește vizibilitatea Parlamentului? Sunt lucruri pe care le putem face și lucruri care nu sunt cu putință să le facem. Pe 4 și 5 iunie vom uh, reuni la Bruxelles toți coordonatorii naționali pentru anul patrimoniului și le vom readuce aminte de importanța Parlamentului și membrii Parlamentului, doamna Costa, vor participa în calitate de observatori la acea reuniune din 4-5 iunie. Cred că ar fi o oportunitate foarte bună să discutăm despre această chestiune. Cu toții vom fi prezenți acolo și știm cu toții că Parlamentul dorește să se alăture mai mult activităților naționale. Și încă un lucru pe care l-am putea face ar fi să vedem dacă reprezentanțele Parlamentului de la nivel național ar putea fi și ele mai active. Reprezentanțele comisiilor din statele membre sunt utilizate ca puncte de contact pentru anul european al patrimoniului cultural. Iată acea imagine de aeroportul din Fiumicino, din prezentarea noastră de adineauri. În orice caz, sunt diverse activități pe care le fac reprezentanțele Comisiei în statele membre. Dar dacă ne permiteți, putem uh, să colaborăm cu reprezentanțele Parlamentului. Dacă putem face ceva, noi vă stăm la dispoziție în orice caz. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru susținere. Vom um, mai lua încă o dată legătura cu departamentul nostru de comunicare de aici, din Parlament, pentru a vedea dacă n-am putea uh, flanca ceva mai mult aceste evenimente și noi decât a fost cazul până acum pentru că mm, acest lucru a dus la anumite iritări și până acum, pentru că evident că departamentul nostru de comunicare ar putea fi să se angajeze ceva mai mult decât a făcut-o până acum pentru a avea o exprimare prudentă. Domnul Oflin. Mulțumesc. În primul rând, felicitări uh, pentru Michel și Catherine pentru această prezentare informativă și pentru coordonarea atâtor evenimente în acest an. Am așa o neliniște. Nu este anul european al culturii, ci anul european al patrimoniului cultural. Și aici și totuși și creștinismul este, face parte din uh, patrimoniul nostru și, pentru că a dus la crearea universităților noastre. Deci foarte multe lucruri sunt înrădăcinate în această credință. De aceea aș dori să întreb, acceptați că e corect această descriere și care sunt evenimentele dedicate uh, sărbătoririi culturii creștine? Da, mulțumesc. Cine dorește? <coughs> il y a toujours une Întotdeauna există dificultăți când încercăm să ținem seama de întreaga bogăție a patrimoniului, ținem, să ținem seama de fiecare componentă a patrimoniului. Bineînțeles, patrimoniul european cuprinde și o filieră creștină, iar aceasta face parte din anul patrimoniului cultural, dar nu este o filieră identificată foarte, foarte clar în temelul nostru juridic care reprezintă linia noastră directoare. Pot să vă dau câteva exemple de domenii în care această dimensiune religioasă este luată în considerare, poate în mod indirect. Una dintre inițiativele noastre la nivel european reprezint, este reutilizarea patrimoniului um, imobil. Clădirile, știți, mai ales clădirile cu scop uh, religios, sunt într-o stare de dezafectare în Europa și își pierd funcția pe care o aveau în societate și noi analizăm în ce condiții aceste clădiri, mai ales bisericile, ar putea să își regăsească noi funcții sociale, în așa fel încât să fie reutilizate, în așa fel încât să aibă utilitate reală pentru comunități. Și în același timp putem uh, să apărăm aceste imobile care altfel riscă să, să, să dispară sau să fie, dă, să fie distruse. Deci, după cum vedeți, patrimoniul acesta este luat în considerare în planurile noastre, dar din perspectiva reutilizării uh, sale. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Soidrova. Vă rog. De... Mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați prezentat anul european al patrimoniului cultural. Eu urmăresc îndeaproape toate activitățile. Sunt de acord cu domnul Diaconu cum că noi apreciem munca pe care o desfășurați dumneavoastră. Am câteva întrebări sau mai degrabă comentarii. În primul rând, calendarul. Calendarul pentru proiectele care țin de Europa creativă. Mi se pare că va fi extrem de dificil mai ales pentru asociațiile din societatea civilă și organizațiile non-profit să participe la aceste proiecte, la acest calendar și să acceseze uh, posibilitățile disponibile pentru acest program. Regret această situație. Rămâne de văzut pe 25 mai, cum ați spus și dumneavoastră. Știu că au existat foarte mari probleme cu îndeplinirea tuturor condițiilor pentru accederea la aceste programe. Și în al doilea rând, care este vizibilitatea tuturor acestor acțiuni și măsuri aici în Bruxelles? Știm că ne face concurență anul, Euro, anul turismului european chinez. EU China Tourism Year. În uh, piața Schumann, lângă clădirea comisiei, există un afiș foarte mare care face publicitate practic acestui uh, eveniment, care crește foarte mult vizibilitatea acestui an al turismului UE China. Dar, iată, anul european al patrimoniului cultural nu are niciun fel de publicitate în piața Schumann. Dacă ne puteți spune câteva lucruri despre aceste lucruri, dacă mă înșel, vă rog să mă corectați. În orice caz, eu cred că anul european al patrimoniului cultural nu este suficient de vizibil aici la Bruxelles. Dacă puteți face ceva, vă rog să ne spuneți. Alors, sur le... În ceea ce privește calendarul, aveți dreptate. Ne-au lipsit șase luni din pregătirea anului. E adevărat, am început mai târziu și nu am reușit să ajungem din urmă cu această întârziere. Aș fi preferat și eu ca proiectele să fie alese mai degrabă la începutul anului decât în luna mai. Nu am putut însă să facem altfel și a trebuit să strângem puțin uh, timpul, să restrângem puțin timpul disponibil dar puteți fi sigură că noi vom susține proiecte foarte bune. Asta este vestea cea bună. În ceea ce privește vizibilitatea la Bruxelles, doamna Ședrova, ați pus degetul pe o rană foarte dureroasă. Deja de mai multe luni, noi am cerut să se pună un afiș, un banner, pe zidul clădirii Berlemont. Încă nu am primit un răspuns pozitiv. Și astfel, doamna Camerevert poate să înțeleagă că și noi suntem frustrați uneori de comunicarea cu celelalte DG-uri. Am să le spun că Parlamentul ne susține cu acest banner. Mai mult de atât, nu știu ce să fac. Și eu, și mie îmi pare rău ca dumneavoastră. Bun. Încercăm să ne prelucrăm uh, fiecare dintre noi departamentele de comunicare atunci. Julie Ward, vă, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să plec de la ceea ce spunea domnul Flynn și anume concentrarea asupra patrimoniului religios. Cred că avem o diversitate de uh, credințe și religii în Uniunea Europeană și depinde de noi uh, membrii aleși, să conștientizăm organizațiile din țările noastre de oportunitățile care se deschid uh, dată cu calitatea de membru în UE. Am avut o întâlnire cu uh, domnul Camel, care este președintele Fundației pentru Patrimoniu Evreiesc și dânsul mm, nu știa despre uh, aceste lucruri. Dânsul încerca să facă o cartografiere a sinagogilor din Europa și mă bucur că unul dintre proiectele care se desfășoară acum în cadrul anului patrimoniului cultural european este o conferință care va avea loc la Cracovia în septembrie în parteneriat cu Institutul uh, Englezesc pentru Patrimoniu Cultural, Universitatea Birmingham, orașul Cracovia și alte organizații organizații. Trebuie și noi să fim activi, să vedem care sunt oportunitățile care se deschid și în statele membre pentru a veni cu astfel de idei aspiraționale. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, domnule Manie. Merci, Madame Ward, parce que... Aș dori să-i mulțumesc doamnei Ward pentru că i-am dat domnului Flynn două exemple am spus că vreau să-i dau două exemple, dar nu am dat decât unul. Și acesta pe care l-ați menționat dumneavoastră era chiar al doilea pe care doream să-l menționez. E vorba de acea conferință de la Cracovia și astfel se ilustrează diversitatea patrimoniului nostru religios. Ja, vielen, vielen herzlich. Mulțumesc foarte mult, nu doar pentru această prezentare, ci și pentru dezbaterea care a urmat. Cred că cu toții avem de lucrat în următoarele șapte luni, nu doar pentru a face din acest an un succes de plin, ci pentru a face ca aceste, acest an să aibă o amprentă durabilă și nu doar în 2019, să se mai regăsească aceste elemente, ci și spre viitor și, și motoul acolo unde trecutul întâlnește viitorul să fie însuflețit cu viața așa cum trebuie. În acest sens vă urez mult succes amândurora pentru realizarea proiectelor care au rămas și eu sunt convinsă că pe noi ne va preocupa această temă și în lunile următoare. Am atras atenția deja asupra conferinței de pe 26 iunie, iar în a doua jumătate a anului noi, Comisia noastră pentru Cultură, vom organiza împreună cu reprezentanți Parlamentelor Naționale un eveniment de două zile aici în Parlament ocazie cu care se va desfășura o conferință pentru a vedea ce învățăminte se desprind de pe urma acestui an și cum anume putem face ca lucrurile să rămână durabile și pe viitor. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici, Caterin Manie și Michel Manie. Și așa cum vă spuneam, mult succes în continuare. Merci. Merci. So, ich darf jetzt äh, alle bitten, die mi-aș ruga pe toți cei care nu țin de Parlamentul European, deputații sigur au voie să rămână, la fel și consultanții de grup și staful Parlamentului, pe toți ceilalți rog să părăsească sala pentru că continuăm acum în spatele ușilor închise.